imigrației asupra sectorului transporturilor din Uniunea Europeană. Aș vrea să o rog pe doamna comisar să ia cuvântul. Doamna comisar. Doamna Tyson, vă rog frumos să luați cuvântul. Thank you. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, deputați, Salut oportunitatea de a discuta cu dumneavoastră despre impactul crizei imigrației asupra sectorului transporturilor din Uniunea Europeană. După cum sunteți cu toții conștienți, având în vedere fluxul fără precedent de refugiați, mai multe state membre au uh, introdus controle de frontieră interne. Și acestea, bineînțeles, împiedică buna funcționare a spațiului Schengen. Amenințările de securitate au venit în plus pentru a amenința um, circulația fluidă și deci sectorul transportului. Sectorul transporturilor este foarte sensibil la astfel de modificări. Introducerea unor uh, controle la frontieră într-o manieră permanentă sau generală ar împiedica nu numai mobilitatea cetățenilor din uh, țările Schengen, ci și ar uh, compromite uh, liber schimb de mărfuri și de uh, și libera circulație a persoanelor. Aceasta dus la, ar duce la 2800 de miliarde de euro de pierderi și mai multe, de, uh, mai multe sute de mii de uh, tone de pierderi. Reintroducerea sistematică a controlelor la frontierele interne, a fost analizată și primele rezultate arată că s-au înregistrat uh, timp, timp de așteptare mult mai uh, ridicați la terminaluri și la graniță, ceea ce afectează pasagerii, iar reducerea comerțului ar afecta de asemenea foarte grav economia. Procedurile de control ar însemna și costuri suplimentare pentru statele membre pentru echipament, personal și noi facilități iar sectorul comerțului uh, pe șosele ar fi foarte expus pentru că o livrare la timp este una din uh, parametrii cei mai importanți într-o uh, Europa competitivă. Iar IMM-urile care sunt și raspinări în transporturile pe șosea ar fi foarte afectate de asemenea. Fiind dat că foarte multe firme sunt la marginea profitului, uh, Uh, pozitiv, uh, foarte multe din aceste costuri ar trebui să treacă pe consumator sau pe uh, alți intermediari. Iar Comisia a plecat de la premiza că o restabilire a controlurilor la frontieră pentru monitorizarea persoanelor în zona Schengen ar genera costuri directe și imediate pentru Uniunea Europeană și pentru economia sa la o valoare de 5 până la 18 miliarde de euro pe an. Efecte pe termen lung și indirecte sunt mai dificil de cuantificat, dar există deja date care sugerează că reinstaurarea controlelor la frontierele interne ar avea efecte negative substanțiale pe întreaga economie europeană. Volumul comerțului intraeuropean ar scădea, iar costurile ar crește, ceea ce ar afecta mai ales statele membre care sunt foarte dependente de comerțul intraeuropean. 1,7 miliarde de uh, cetățeni uh, care, de milioane de cetățeni care lucrează în uh, acest transport uh, transfrontalier, cum ar fi cei din Slovacia, din Belgia, din uh, Olanda, uh, ar fi afectați, pentru că navetiștii sunt o mare um, parte foarte importantă a pieței muncii și deci aceasta ar afecta cu siguranță piața muncii în totalitate. Doamnelor și domnilor, eu consider că aceste prime rezultate ne demonstrează efectele clar negative ale suspendării mișcării libere și mobilității în uh, zona Schengen, care se bucura de o lipsă de control, ceea ce este uh, foarte grav pentru că pentru performanța sectorului de transporturi acest uh, mobilitatea era de mare importanță. Închiderea frontierelor între statele membre ar trebui să fie doar o măsură temporară, iar controlele ar trebui să fie ridicate cât se poate de repede. Comisia a prezentat în acest sens în comunicarea sa din 4 martie cu titlul uh, Înapoi la Schengen, foaie de parcurs, o nouă um, variantă prin care ne putem întoarce la un Schengen în cu drepturi de pline până la sfârșitul lui 2016. Momentan, uh, frontierele interne sunt încă în picioare și cât timp ele vor rămâne, va fi foarte costisitor să avem, un uh, nou, un, să avem din nou un, me, un mediu de afaceri uh, profitabil în zona Schengen. Fiind dat că trebuie să ne adaptăm la noile realități, o întoarcere la noile, la, la vechile condiții nu va fi ceva care se va putea face însă imediat. Noi facem însă tot posibilul pentru ca să uh, facem ca zona Schengen să fie funcțională și ca piața internă să funcționeze din nou 100% până la sfârșitul anului. În acest sens, uh, aștept cu interes părerea dumneavoastră pe acest subiect și vreau să știu cum putem să lucrăm cel mai bine împreună pentru ca să putem să prezervăm piața internă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Iar acum o să dau cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice. Mai întâi, în numele PPE, dau cuvântul deputatului Polciac. Două minute, vă rog, aveți cuvântul. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, já bych chtěl úvodem sdělit, že migrační krize... Doamnelor și domnilor, de la bun început aș vrea să spun că criza migrației este o problemă comună pentru noi toți în Uniunea Europeană. Este greșit să credem că unele state membre ar putea evita această criză. Cred că consecințele celor care ar crede asta ar trebui să fie suportate de noi toți. Cifrele menționate de doamna comisar corespund cu cele din multe studii uh, independente. Mi se pare foarte păcat că reprezentanții anumitor grupuri uh, politice nu sunt prezenți în hemiciclu. Dacă acești oameni cer ca uh, frontierele noastre să fie închise, ar trebui să asculte și aceste cifre și ar trebui să asculte ceea ce tocmai a spus doamna comisar cifre menționate și de studii uh, independente. Închiderea frontierelor. Dacă se întâmplă acest lucru și dacă am uh, renunța la acest enorm avantaj al Uniunii Europene, pierderea ar fi enormă. Crearea acestui spațiu de liberă circulație ne-a adus uh, profituri enorme companiilor uh, europene, uh, Uh, dar uh, și uh, cooperarea cu state terțe. Zona euro este um, o zonă în care există prosperitate. Din păcate, criza migrației nu a fost rezolvată și suntem și asta creează mari probleme. Limitele asupra frontierelor au un impact negativ asupra Uh, transportului rutier, feroviar, dar și asupra uh, comerțului. Tocmai de aceea trebuie să fie prioritățile noastre să abordăm toate aceste subiecte. Trebuie să eliminăm uh, lacunele de la frontierele noastre externe, astfel încât Schengen să funcționeze în continuare. Altfel, pierderea ar fi enormă. Mulțumesc! Mulțumim! În numele grupului SND, domnul Ertug. Două minute și jumătate, vă rog. Domnule președinte, doamnă comisar, aș dori de la bun început să spun că în niciun caz nu este vorba doar de o criză a migrației. Este vorba de o criză a politicii europene. Vedem asta în ultimele luni. Care este situația, doamnelor și domnilor? 28 de state membru, membre uh, eșuează uh, lamentabil în rezolvarea unei probleme care ar putea fi cât se poate de uh, rezolvabilă dacă am acționat la nivel european în comun. Însă eu doresc să intervin în calitate de specialist pe transport și aș dori să mă refer drept, deci urma, drept urmare la consecințele asupra acestui uh, Um, acestui sector. Toate statele mem- multe state membre încep încet încet să-și facă să-și ia propriile măsuri și practic încep să dizolve unul dintre marile avantaje ale Uniunii Europene, spațiul Schengen. Și nu numai că asta nu înseamnă o soluție, dar se pune sub semnul întrebării traficul european și libera circulație uh, a persoanelor care înseamnă în fiecare an 1,25 de miliarde de călătorii. Reintroducerea controlelor la frontiere uh, întârzie timpii de livrare, uh, îngreunează timpii de lucru al lucrătorilor și dăunează până la urmă consumatorilor. Nouă tuturor, pentru că noi trebuie să plătim mai mult și să așteptăm mai mult. Am să vă dau un exemplu, doamnă comisar, asupra efectelor negative a controlelor de frontieră. Și anume în domeniul logisticii. Experții de logistică estimează costuri suplimentare de 50 de euro pe oră și pe camion create prin uh, timpii de așteptare în plus uh, la, uh, la frontiere. La frontiera între Germania și Austria uh, traversează 8 milioane de camioane, ceea ce asta ar duce, ceea ce ar duce la 4 milioane de euro uh, costuri suplimentare. Și astfel de scenarii uh, nu ar face decât să crească. Conform unui studiu de la, al Fundației Bertelsmann, până în 2025, Uniunea Europeană ar pierde 407 miliarde din uh, PIB. De aceea, mesajul către Comisie, către statele membre, către Consiliu. O întoarcere la Europa cu frontiere nu este o soluție și nu va soluționa nici criza migrației și umanitară. Mulțumim, domnule Ertug. Acum, în numele grupului ECR, domnul Zlotovski. Aveți cuvântul pentru trei minute domnule președinte doamnelor și domnilor transportul este sistemul nervos al economiei orice uh, distorsiune a transportului duce la probleme cu livrările, afectează IMM-urile și crește costurile. Deci s-ar putea să asistăm și la concedieri masive. În contextul crizei migrației, aceasta este o situație fără precedent. Sectorul, sectorul transportului se va confrunta cu multe probleme. Am primit nenumărate e mail de la șoferii din circumscripția mea care descriu situația de la Cale, din zona Caleului. Și au descris uh, cazuri, uh, probleme de criminalitate, uh, situația pe șosele care se înrăutățește, situația în general se înrăutățește și noi avem foarte mulți șoferi în Polonia. Ei sunt uh, coloana vertebrală a economiei și mă bucur foarte mult că putem spune ceva despre acest lucru, fiindcă nu vorbim prea adesea despre problemele de zi cu zi ale șoferilor și ale întreprinzătorilor, antreprenorilor. Am văzut uh, poze cum uh, erau atacați cu pietre șoferii care erau în trecere. Cine va suporta uh, toate aceste costuri, costurile monitorizării, cine își riscă viața și sănătatea fizică, bineînțeles, șoferii și angajatorii lor. Și ei pierd mii de euro zilnic. Acest exemplu este unul dintre multele exemple în legătură despre modul în care criza migrației afectează sectorul transporturilor. Închiderea închiderea tronsoanelor feroviare, eh, conexiunilor feroviare între statele membre este iarăși o problemă și ce se întâmplă în zona mediteraneană, precum și faptul că s-au reintrodus controle unilaterale. Aceasta este realitatea de zi cu zi acum în sectorul transporturilor. Lucrurile vor rămâne așa pe viitor sau eh, o să luăm măsuri, să acționăm decisiv în momentul în care, când? Momentul în care șoferii eh, vor, își vor pierde viața, fiindcă nu au putut să se apere de atacurile migranților sau pentru că pur și simplu au avut un accident din cauza că erau prea obosiți. Vreau să vă rog, vă rog foarte mult să finanțăm investițiile care ar îmbunătăți siguranța și securitatea uh, șoferilor și uh, membrilor uh, industriei transporturilor. Investim, investim foarte mult în infrastructură în Uniunea Europeană. Ar trebui să-i ajutăm pe utilizatorii infrastructurii rutiere în această situație sau în situații în care condițiile lor de lucru sunt afectate negativ de către criza migrației. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a da o mână de ajutor, mai ales acelor țări care se află la frontiera externă a Uniunii Europene. Dacă, dacă granițele noastre externe nu sunt suficient de controlate, nu ne mai ajută nimic și zona Schengen se va destrăma pur și simplu. Costurile economice ale unui astfel de scenariu ar fi colosale și nu numai pentru țara mea. Deci vreau să fac uh, apel la Comisie să aplice legea care, pe care o avem, fiindcă acest lucru nu se întâmplă la ora actuală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și pentru acest apel. Domnul Van Mittelborg, da. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând este vorba despre o criză umanitară. Suferința umană nu se poate exprima în cifre, iar consecințele sunt grave și pentru sectorul transportului. Pentru a face față fluxul migratoriu, statele membre au reinstituit controlele la frontieră temporar, ceea ce dăunează circula- libere circulație ale, a persoanelor și a mărfurilor. Am auzit ce a spus Comisia și nu este singura afirmație în acest sens. Dacă ar dispărea zona uh, Schengen, între 5 și 18 miliarde de euro s-ar pierde din economia europeană. Controlele sistematice deja ne costă miliarde de euro în ceea ce privește transportul rutier. 1,7 de miliarde de ani uh, de costuri la nivelul transportului rutier. E limpede că e nevoie de o abordare europeană pentru a rezolva problema refugiaților. Am nevoie de pază de coasă, de pază de uh, frontieră, de proceduri uniforme la nivelul statelor membre și de mai multe posibilități de căi de migrație legală. Și din egală măsură trebuie să existe și o reîntoarcere a la zona Schengen fără să existe controle la, la frontierele interne. Acest lucru este indispensabil pentru a gestiona criza refugiaților din punct de vedere umanitar, dar și uh, în interesul unor, unor transporturi care să funcționeze bine. Și lansez acest apel Comisiei de a continua să să sublinieze consecințele crizei migratorii uh, în ceea ce privește sectorul transporturilor și rog Comisia să ne dea cifre în ceea ce privește daunele financiare suferite de sectoarele care au legătură cu transportul și să lanseze o dezbatere cu Parlamentul European, să, să se elaboreze un raport pentru a înțelege foarte clar că Europa plătește un, un preț foarte înalt pentru că se fragmentează abordarea în ceea ce privește criza refugiaților. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! În numele GUE NGL are cuvântul doamna Tania González Peñas. Gracias, presidente. He de decir que al enfocar este... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La această dezbatere Există foarte multe lucruri care sunt uh, de salutat, dar multe lucruri îngrijorătoare. Eu sunt de părere că fenomenul migrației trebuie să fie analizat din mai multe perspective pentru ca să putem găsi soluții durabile și uh, care să fie și eficiente. De exemplu, este foarte important ca să subliniem și rolul pe care îl joacă aici vasele pe apele europene la, um, sau navele la salvarea de vieți uh, ale migranților. Au existat foarte multe știri în acest sens, iar Marea Mediterană, se știe, este calea de acces a Europei cea mai uh, uh, gravă din punct de vedere al a, a persoanelor care au decedat pe această cale. Este foarte important, așadar, să ținem cont de nevoile flotelor. Ei joacă un rol foarte important la localizarea și salvarea migranților. Și, din păcate, nu sunt foarte pregătiți, nici logistic, nici din punct de vedere al formării pentru așa ceva. Statele membre au uh, primit sancțiuni de multe ori pentru că au ajuns în porturi cu migranți. Trebuie de aceea să îmbunătățim capacitățile pentru a putea gestiona mai bine activitățile de căutare și de salvare, iar varsele comerciale ar trebui să aibă o linie directoare și chiar și formare profesională pentru a vedea cum să rezolve această problemă. Există foarte multe aspecte la discuția aceasta și mă liniștește faptul că în centrul acestei discuții este doar uh, buna funcționare a pieței interne. Mi se pare că este evident că piața internă este o prioritate, dar totuși mi se pare la fel de îngrijorător în discuția pe care o purtăm aici faptul că din ce în ce mai multă mafie participă la traficul de persoane, de migranți, care oferă pentru sume incredibile să treacă migranții peste mare și să îi aducă în Uniunea Europeană. Și călăuzele au și ele cel mai mult de profitat. E vorba de rețele criminale care abuzează de migranți și migranții nici nu știu de acest lucru. Noi ne uităm însă în altă parte când, de fapt, e vorba de persoane care mor. De exemplu, au venit mai mulți migranți într-o mașină frigorifică care a fost găsită în Austria după ce s-au sufocat și au înghețat. Nu există destule informații pentru migranți și nu există protecție. Și este o rușine. În plus, se spune că spațiul Schengen trebuie să fie protejat și trebuie să funcționeze bine, dar eu mă întreb dacă cu adevărat e vorba aici de fluxurile de mobilitate. Dacă ar fi așa, atunci am avea un acord cu Marea Britanie, unde lucrurile stau cu totul altfel. Nu credeți că foarte des uh, avem diferite categorii de probleme? avem probleme de care nu ne ocupăm deloc și în același timp uităm de drepturile omului. Mulțumesc foarte mult, doamnă González Peña, și acum dau cuvântul în numele verzilor doamnei Karima Deli. Două minute, vă rog. Dragi colegi, ni se cere să dezbatem impactul crizei migraților, migranților asupra sectorului transportului. Nu pot decât să vă spun că această formulare mă uh, deranjează. Nouă refugiați uh, au murit uh, lângă canalul Mânecii în 2015. Uh, nu este sectorul transportului afici, uh, um, afectat. Când 50 de oameni mor sufocați într-un camion, nu trebuie să plângem sectorul uh, transportului. Când în Mediterană mor 4.000 de oameni pe an din 2014, nu uh, plătește cel mai mare preț sectorul transporturilor. Acest tip de raționament care arată cu degetul refugiații, am să vă spun unde îl găsim. Îl găsim la grupul ENF. Săptămâna trecută, raportorul, doamna Arnautu, în Comisia de Transport și a prezentat uh, raportul uh, despre paza uh, de coastă și de frontieră și ne spune practic că este regretabil în criza refugiaților și citez că mai multe sute de vase um, comerciale au trebuit să își schimbe ruta pentru a participa la acțiuni de salvare. Să fim serioși, problema nu sunt refugiații, sunt poate călăuzele și traficanții, dar problema este conflictul din Siria, dar este mai ales incapacitatea statelor membre de a organiza o primire demnă pentru toți acești oameni către comisie, către colegii de aici, nu pot decât să le cer în mod urgent. Nu putem să uh, evaluăm impactul crizei atâta timp cât nu am făcut tot ce puteam pentru a o opri. Pot să vă spun, în circumscripția mea există un uh, primar, Daniel uh, Carem, uh, care a creat o tabără umanitară care primește în mod demn acești refugiați. Uh, în alte zone, în alte țări, în Bulgaria, de exemplu, uh, refugiații sunt legați, alții încearcă să sară peste niște garduri enorme în Austria. Ar trebui, Uniunea Europeană ar trebui să um, Uniunii Europene ar trebui să fie uh, rușine să nu mai arătăm cu degetul uh, și să nu mai facem să plătească prețul cel mai mare refugiații. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Nu îl văd pe deputatul Mayer. Cred că este absent. Dar am văzut-o pe doamna Morvai. Vă rog, aveți cuvântul. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. De de deci șase ani și jumătate sunt membra Parlamentului European. Și am învățat să gândesc în mod uh, UE. Nu mă înțelegeți greșit. Nu, să nu credeți că am crescut în mod intelectual, la nivel intelectual, sau cum am învățat foarte mult, dar am uh, învățat cum gândiți voi în mod manipulator, uh, șmecher, cum vă vindeți uh, ideile năstrușnice opiniei publice? Prin mass media, care, care sunt căței dumneavoastră. Și despre ce vorbesc? Doamna comisar uh, a venit aici și ne vorbește despre costurile uriașe ale controalelor la frontiere, controalelor interne la frontiere cauzate de mm, criza migrației și cât de mult îi costă pe pe contribuabil. Răspunsul normal este să se pună capăt migrației în masă, dar nu se va întâmpla acest, acest lucru, ci se pregătește următorul anunț politica ușor deschisă pentru migrația legală. Primim legal pe toată lumea. Ar fi, ar fi chiar atât de rău dacă acele țări care doresc să primească refugiații ar face același lucru, ar, face asta și i-ar lăsa în pace pe ceilalți care nu vor să primească, re, pre, să primească pe refugiați. Dar încercați să, uh, să-i îmbrăcați Ungaria în, în um, cămașă de forță. Mulțumesc! Doamna Morvai, acceptați un cartonaș albastru de la domnul Polciac? Da? Uh, nu, <laughs> domnul uh, Albrecht sau uh, alte grupuri rele. Mă rog, accept cartonașul albastru de la uh, dușmanii mei politici, să zic așa. Nu, mă referam la domnul Polciac. Aveți cuvântul jumătate de minut și uh, vă rog să nu uitați că aveți numai 30 de secunde la dispoziție. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat cartonașul albastru, stimate colegă. Nu sunt deloc de acord cu doamna Morvai, în general. Dar acum nu am mai putut să mă abțin. Și a trebuit să o întreb, să vă întreb, doamna Morvai, pe ce vă bazați când spuneți că închiderea frontierelor uh, Schengen nu va avea niciun impact asupra țărilor Uniunii Europene? Dacă întreba, întrebați comisia de unde vin cifrele despre care, la care s-a făcut referire. Aveți dumneavoastră studii care arată că nu va avea niciun impact asupra țărilor Uniunii Europene? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, fiindcă asta înseamnă că a fost o greșeală de traducere și o să vă spun în engleză. Sunt într totul de acord că sunt costuri foarte mari aferente uh, Uh, închiderii frontierelor interne și pentru cetățenii maghiari, printre altele, bineînțeles. Dar răspunsul ar trebui să se pună capăt migrației masive. Dar nu veți face asta. Iar uh, sesiunea de astăzi n-a făcut, nu face decât să pregătească următoarea plenară sau cine știe când, poate după aceea, când se va declara că toată migrația ar trebui să fie legale. Iar noi, Ungaria, nu își dorește acest lucru, deci nu ne forțați să acceptăm acest lucru. Asta v-am să spun. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult vă, și vă rog să nu uitați, stimați colegi, că aveți o jumătate de minut pentru întrebare și tot jumătate de minut pentru răspuns. Acum dau cuvântul domnului Deli, două minute. Köszönöm Mulțumesc, domnule președinte. Nu e vorba numai de criza și de concurența din ce în ce mai acerbă cu care trebuie să se confrunte firmele de transport, ci și de alte consecințe ale crizei migratorii. Controlele de frontieră fac ca să fie mai greu să aduci marfa la timp și costurile uh, sunt în creștere. În plus, nu se mai poate planifica foarte bine care este parcursul bunurilor sensibile și există foarte mulți pasageri care stau într-o situație de blocaj, dar există și o consecință asupra mediului negativă. Nu putem să lăsăm să fie călcate în picioare cele patru libertăți și uh, în același timp piața internă și pentru aceasta trebuie să se respecte Uh, toate reglementările pe care le-am uh, pus înainte pentru piața internă. Iar să nu uităm de nevoia de a ține cont de uh, ultimele reglementări în domeniul transportului pe șosele. Transportatorii trebuie să facă față multor probleme, nu ultima dintre care fiind condițiile de lucru cu care ei se confruntă de multe ori. Directiva 89 pe 2013 trebuie să fie respectată și uh, trebuie să se garanteze drepturile acestor șoferi. Să ne gândim și la turism. Atacurile teroriste și amenințarea care planează au avut un impact asupra turismului în mod evident. Trebuie să nu uităm că 10% din PIB-ul european vine din turism, ceea ce arată cât de important este acest sector și cât de grav ar putea să fie o pierdere în cadrul uh, turismului. Noi susținem acest mecanism care ar putea să garanteze o acoperire a pierderilor în domeniul transporturilor și al turismului. Și vreau să cer comisiei să se gândească la această idee. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul doamnei Ayala Sender. Vă rog. Gracias, presidente. Sí, estamos aquí para constatar de Mulțumesc, domnule președinte. Din nou constatăm prețul ridicat pe care îl plătește Uniunea Europeană pentru o lipsă istorică de cooperare și coordonare mecanismele naționale puse la un loc duc la consecințe mortale, letale pentru cetățeni. Această abordare interguvernamentală, fragmentată pentru primirea migranților, um, face ca factura să nu fie foarte ridicată acum, dar prețul plătit să fie, va fi foarte scump în viitor. mai ales, doamnă comisar, suntem de acord cu intenția Comisiei de a menține uh, Schengen, dar și pentru a lupta, pentru a menține frontierele deschise cât se poate de mult. Uh, și cred că trebuie să luptăm și pentru o um, primire decentă a uh, solicitanților de azil. Am auzit de atât de mulți oameni pierduți, maltratați pe teritoriile noastre am fi putut crea un coridor umanitar sigur, dar nu s-a făcut. Transportul de la bun început ar fi putut fi o soluție pentru a evita uh, decese și suferințe inutile. De asemenea, am fi putut să facem un, o punte aeriană uh, pentru, către țările care acceptă uh, solicitanți de azil. Am fi putut uh, lăsa oamenii să zboare direct din Grecia. Însă, Uh, au fost luate decizii greșite și prea târziu care au făcut că nu toată lumea și-a asumat responsabilitățile. Acum trebuie să ne coordonăm, să îmbunătățim serviciile pentru toată lumea. De asemenea, denunțăm uh, declarațiile și măsurile guvernelor naționaliste care se opun liberei circulații a lucrătorilor noștri. Lansăm uh, un apel aici. Au avut loc atât de multe erori din partea Consiliului. Nu putem uh, dezvolta piața internă călcând în picioare drepturile omului. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Hayala Sender. Urmează domnul Zambaschi. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Doamna, doamna Tyson, uh, acum avem o dezbatere, încă o dată, despre migrație. Și mi se pare că nu ne înțelegem. Vorbim limbi diferite, chiar dacă avem interpretare. Unii nu fac dis- distinție între migranți și refugiați. Și apoi sunt surprinși de atacurile teroriste de la Paris sau de la Bruxelles. Această criză a migranților are un mare impact asupra transporturilor. Șoferii internaționali și companiile internaționale sunt îngrijorate că dacă continuă criza uh, migranților, controlele vor fi sporite, ceea ce va cauza pierderi în, în sectorul uh, transporturilor. Comisia estimează pierderile între 5 și 18 miliarde de euro, ceea ce va descuraja și transportul persoanelor în Uniunea Europeană. Pentru a păstra Schengenul și piața internă, care să funcționeze bine, trebuie să controlăm mai bine uh, contr- uh, frontierele interne, cea bulgară de pildă și gata cu ipocrizia. Uh, poate unele state vor să facă parte din zona Schengen, altele însă nu. Noi, Bulgaria, nu mai dorim să fim în Schengen, fiindcă nu, nu primim niciun fel de avantaj. Pe de altă parte, Uniunea Europeană mm, are acorduri cu Turcia și cerem Turcia, Turciei să ne protejeze frontierele. Și am votat uh, acum uh, raportul de cu uh, privind Turcia și în curând o să devină turca o limba a Uniunii Europene, ceea ce e o mare greșeală. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. Doamna Ayala Sender, uh, care uh, um, colega dumneavoastră dorește să vă adreseze o întrebare prin procedura cartonașului albastru. acceptați? Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, pentru înțelegerea dumneavoastră. Voiam să uh, reamintesc, stimabilului coleg, că um, refugiații că, că se că face o greșeală când vorbește despre refugiați, migranți și teroriști. Уважаема colegă, това не беше много въпрос, по-скоро констатация. Mulțumesc. Stimate colegă, n-ați adresat o întrebare, ce ați făcut o afirmație. Ați încălcat, deci, regulile Parlamentului European. O să vă răspund oricum. Veniți la granița între Bulgaria și Turcia. Să vedeți Cine sunt migranții ilegali, cine sunt refugiații? Spuneți că tineri de că tinerii bărbați de 30 de ani, între tinerii bărbați de 30 de ani și um, mamele cu copii nu există nicio diferență, dar greșiți. Vreau veni să vă arătăm. Noi, doamna Bilbao Parandi, care cuvântul. Președinte, comisaria. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În această săptămână am uh, discutat despre consecințele umanitare și politice ale crizei migranților. Trebuie să existe noi măsuri la frontieră și uh, numai în Comisia de Transporturi s-a văzut că se poate ajunge la costuri de 18 miliarde. Aceasta va mai crește și costurile pe care le estimasem deja, de exemplu, pe lângă suma pe care trebuie să o plătim Turciei pentru criza refugiaților. Rețelele noastre de transport costă deja 1% din PIB și vreau să vă întreb două lucruri în acest context. Ce poate să facă Comisia pentru ca să evite măsuri populiste și unilaterale în Uniunea Europeană și, în al doilea rând, care sunt măsurile pe care le prevedeți dumneavoastră pentru ca să evităm aceste costuri care au dăunat și, pe, și competitivității Europei. Mulțumesc! doamnă deputat, iar acum dau cuvântul doamnei Vergia. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că faceți eforturi să vorbiți în toate limbile Uniunii Europene. Da, vase comerciale deviază de la ruta lor pentru a salva vieți. 40.000 de persoane au fost salvate în Mediterană. Salutăm acest lucru și au făcut aceste vase dato datoria și ele au respectat dreptul internațional. Însă din ce în ce mai multe vase își deviază rutele tocmai pentru a evita zonele în care ar putea să se întâlnească cu vase de migranți. Se tem de consecințele economice și uh, juridice ale angajamentului lor. 30.000 de uh, morți dintre care cei mai mulți în 2015. Da, continentul european a devenit cel mai mortal pentru migranți. Italia în 2014 a dat un exemplu, însă Uniunea Europeană n-a oferit decât 5 milioane de euro în plus, pe când operațiunile italiene costau 95 de milioane pe an. Uh, arătăm cu degetul uh, traficanții, călăuzele, uh, folosim mijloace militare, dar aceste măsuri nu au cine știe ce efect. Traficanții se readaptează și impun din ce în ce mai multe riscuri migranților acest trafic este a treia sursă de venit după traficul de droguri și arme. Și de cele mai multe ori sunt aceiași care trag uh, sforile. Cu cât închide mai mult frontierele, cu atât face mai mult jocul acestor traficanți. Mai mult de 13 milioane de euro au fost folosite pentru a închide frontiere. Cu ce rezultat? Acești bani ar fi mult mai utili salvând vieți, respectând dreptul internațional și respectând dreptul migranților și refugiaților. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să participe la soluționarea crizei umanitare mondiale care se derulează în fața ochilor noștri. Da, avem nevoie și de operațiuni militare. Uh, avem nevoie de operațiuni care să salveze oameni în Marea Mediterană. Avem nevoie de coridoare uh, legale, astfel încât uh, migranții să nu mai trebuiască să își asume atâtea riscuri. Dacă statele membre și-ar, respect, și-ar asuma responsabilitățile și-ar respecta dreptul internațional și european, nu am avea nevoie de această dezbatere atât de suprarealistă. Mulțumesc, spune președintele. Acum, domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc, domnule comisar, pentru toate informațiile oferite, care sunt de acord. Am scris și eu un articol despre despre consecințele închiderii spațiului Schengen pentru Cehia. Experții consideră că va fi vorba despre de 500 de milioane de euro doar în Republica Cehă, care s-ar pierde anual uh, în urma acestui eveniment. Și cred că aceste cifre de, de 5-18 miliarde pentru Uniunea Europeană sunt corecte. Și mai sunt și alte probleme dacă reintroducem cu frontierele interne, acestea ar avea un impact asupra navetiștilor. Foarte multe persoane traversează frontiera zilnic pentru a merge la serviciu. Și uh, călătorile scurte și turismul, toate ar fi afectate. Imens, nu doar la nivel economic, ci și la nivel spiritual. Oamenii nu ar mai călători, nu s-ar mai, nu s-ar mai vizita. Ar trebui să se vorbească și despre cifre în ceea ce privește credibilitatea zonei Schengen. Mulți europeni nu au încredere în spațiul Schengen, în acest sistem. Și mulți spun că ar vrea să se reintroducă frontierele interne, fiindcă au impresia că Uniunea Europeană nu face față cum trebuie crizei imigraților. Domnul comisar, noi considerăm că zona Schengen este foarte importantă, iată de ce trebuie să țină cont și de opinia publică și să se propună imediat măsuri de a combate contrabanda și traficul de persoane. Mă îngrijorează sistemul contingentelor obligatorii, fiindcă dacă impunem astfel de sisteme obligatorii, credibilitatea noastră va avea și mai mult de suferit. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Francisco Asis, are cuvântul. Mulțumesc, domnule, mulțumesc, domnule președinte. Închiderea parțială a Schengenului reprezintă una dintre consecințele cele mai grave ale crizei refugiaților cu care ne confruntăm. Uniunea Europeană nu a nu a reușit să gestioneze cum trebuie această problemă. Când vorbesc de Uniunea Europeană, nu vorbesc doar de Comisia Europeană, fiindcă Comisia Europeană a reușit să prezinte niște soluții pentru a face față crizei refugiaților și, bineînțeles, nu poate fi trecut cu vederea. Problema o reprezintă comportamentul unor state membre. Acum am uh, asistat la o situație în care mai multe state membre din Uniunea Europeană dau dovadă de comportamente care încalcă uh, spiritul de principiu al Uniunii Europene. Și ne dăm seama că există guverne în unele state membre care promovează un, care au un discurs de excluziune, un discurs ultranaționalist, uh, chiar xenofob. Și acest lucru are consecințe negative. Una este și cea pe care o discutăm acum. Este vorba despre suspendarea regulilor spațiului Schengen. Dar spațiul Schengen este vital pentru proiectul european. Foarte mulți piloni ă, din, din unul dintre pilonii Uniunii Europene este libera circulație. Și dacă analizăm impactul economic negativ ă, al acestor măsuri, trebuie să punem accentul pe uh, o chestiune foarte importantă. Proiectul european. Proiectul european, la ora actuală, este pus sub semnul întrebării de astfel de comportamente. Și de aici uh, vin consecințe foarte grave, așa cum s-a vorbit, din punct de vedere uh, economic, de pildă, și din punct de vedere financiar. Uh, iată de ce fac un apel Comisiei Europene de a continua eforturile făcute până acum, de încercând să atragă atenția statelor membre că trebuie să respecte neapărat spiritul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Asis. Doamna Agnes Jongerius. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, în ultima lună, am uh, mers uh, cu un șofer uh, de camion până în Anglia, era un drum de noapte și pentru el și pentru mine a fost foarte interesant, pentru că deși tabăra de la Calais a fost deja eliminată, el nu se simțea sigură, sigur și atunci și mi s-a spus că de fapt i s-a recomandat să nu mai se oprească în Belgia și după Belgia și Apoi, când am ajuns la granița cu Franța, se, vedea, se vedeau refugiații la, care mergeau pe margine drumului. Dacă ne uităm în martie, am văzut că erau din nou multe cazuri în care oamenii s-au ajuns, s-au ascuns în uh, camioane și am avut foarte multe incidente și în legătură cu uh, tabăra de la Cale. Înțelegem când spunem Comisia care, că trebuie să avem grijă de situația economică, dacă se închid granițele, dar eu ce vreau să vă întreb uh, pe dumneavoastră sunt uh, următoarele. Aș vrea să vă rog, în primul rând, uh, dacă ați putea atunci să cereți mai o colaborare mult mai bună în Europa, dar dacă puteți să vă asigurați și că lucrătorii în domeniul transportului să fie mai bine protejați. Mulțumesc! Iar acum am ajuns la Catch the Eye și mai întâi dau cuvântul domnului Sean Kelly, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Știam că există probleme în domeniul sectorului transporturilor, însă nu mi-am dat seama că sunt atât de grave. Cifrele însă sunt foarte vagi. Când vorbiți de costuri între 5 și 18 miliarde. Sunt 5 sau sunt 18? Pentru că diferența este mare. Ar trebui să fim mai preciși. Dar este un subiect foarte grav. Am vorbit cu oameni uh, din uh, Irlanda care uh, mi-au spus că sunt mari probleme pentru a ajunge pe continent, mai ales la cale. După cum a spus și antevorbitoarea mea, oamenii se simt amenințați. Multe lucruri extraordinare s-au întâmplat. Trebuie să facem ceva pentru a rezolva această situație în interesul cetățenilor noștri care livrează uh, produse în Uniunea Europeană. Ce trebuie să facem? Să încercăm să legalizăm această migrație. Fără legalitate nu putem face progrese. Dacă avem o situație de ilegalitate, totul este uh, tolerat Uh, și toate statele membre trebuie să coopereze și să susțină uh, propunerile Comisiei. Numai așa putem reuși. Mulțumesc, domnul Mamichins, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, despre ce vorbim noi aici? Criza migrației a afectat transporturile, dar va afecta toate sectoarele și întregul proiect european dacă analizăm cauzele care stau la baza amplitudinii crizei migrații, migrației și de ce ne-a afectat pe noi în Uniunea Europeană, vorba de probleme în politica externă. Noi am făcut greșeli în politica externă în state membre individual, prin deciziile luate an de rândul. Migranții vin din acele țări cu care, și să fim, noi, în care noi am adus războiul. Vin din regiuni unde noi și prietenii noștri am uh, vândut arme. Acum ei cel ajutorul. Și asta este lucrul cel mai important. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Iacovcici. Mr. President. Domnule președinte. Domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să vorbesc, dar sper să dați uh, posibilitatea aceasta și altor colegi de la ALDE, pentru că la început nu ați spus dacă o să fie cazul, dar bine, mulțumesc atunci. Schengen uh, este cu siguranță una din cele mai importante valori de care se bucură Uniunea Europeană acum. Schengen uh, nu este doar posibilitatea de a trece frontiera foarte ușor, sau absența cozilor la frontierele unde se aplică acordul Schengen. Schengenul este chiar mai mult de atât, este un simbol. Și iată de ce eu cred că trebuie să ne luptăm pentru acest simbol, trebuie să încercăm să-l păstrăm, uh, să facem tot posibilul. Criza migrației este o mare provocare, nu este ușor de rezolvat și știu că trebuie să vorbim de sume foarte mari de bani um, Însă Schengenul reprezintă libertatea noastră și de aceea aștept de la statele membre și de la Comisie să facă tot posibilul ca să poată păstra această valoare. Mulțumesc! Acum este timpul ca colegul dumneavoastră de la aceeași, același grup să ia cuvântul, domnul Faria, Josef Faria. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre frontierele Schengen, criza migranților, iată de ce. Trebuie să vorbim despre zona mediterană. Aceasta este uh, zona cea mai ucigașă din lume pentru refugiați. Uh, mii de persoane se lasă de mâna contrabandiștilor și traficanților, își riscă viața în bărci uh, foarte periculoase și uh, nu putem să negăm faptul că avem frontiere externe în Marea Mediterană și uh, nu, put, nu pot fi nici închise așa cum pot fi închise frontierele interne, cum poate ar vrea unii. Transportul maritim a fost în linia întâi a operațiunilor de salvare și de căutare și uh, um, navele comerciale au salvat aproape o treime din uh, migranții salvați în Marea Mediterană. Deci e o mare presiune asupra acestui sector. Uh, Doamna comisar, înțeleg că este foarte important să existe o abordare serioasă din partea Uniunii Europene pentru criza refugiaților în Marea Mediterană și trebuie subliniată importanța activităților făcute de Agenția Maritimă Europeană de, de Siguranță Maritimă în acest domeniu și rolul său trebuie să fie consolidat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul? Doamna comisar, Marian Tyson. Eh, meneer de voorzitter, beste collega's, eh, hartelijk... Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere atât de interesantă. Bineînțeles, Comisia este foarte preocupată de acest subiect pentru că este una dintre prioritățile noastre principale să abordăm criza refugiaților, să facem tot ce putem noi pentru a preveni terorismul. Însă, astăzi am fost rugat să discutăm cu dumneavoastră despre efectele crizei migrației asupra sectorului transportului. Și acesta este subiectul asupra căruia ne vom, ar trebui să ne, încercăm să ne concentrăm. Uh, Controlele la frontieră trebuie să fie limitate în timp și trebuie să fie eliminate cel târziu la finalul acestui an, în momentul în care vor fi expirat cele 8 luni. În introducerea mea m-am referit la planul pe etape elaborat de comisie și care a fost prezentat pe 4 martie. Un plan pe etape pentru ca Schengen să fie restabilit. Am publicat și o comunicare în acest sens. Punctul de plecare este că Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale construcției europene. Este ceva ce trebuie protejat și de aceea vom face tot ce putem pentru ca Schengen să funcționeze cât se poate de curând. Știm de asemenea că uh, costurile nerespectării Schengen, pierderii Schengen, uh, din multe puncte de vedere, Uh, costurile ar fi gigantice, fie financiar, fie din punct de vedere al libertăților pierdute. Tocmai de aceea trebuie să ne întoarcem la situația obișnuită, să eliminăm uh, controlele la frontieră. Am enumerat condițiile necesare ce trebuie îndeplinite pentru asta. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația atât la granițele interne cât și la cele externe. S-au făcut estimări în ceea ce privește costurile în urma efectelor. Și există și studii care au menționat sume și mai ridicate decât cele pe care vi le-am menționat. Vă vom pune la dispoziție orice fel de noi date, studii, uh, informații, astfel încât să obținem o imagine cât mai de ansamblu a posibilelor costuri. Am vrea ca Schengen să funcționeze din nou în mod normal. Știm deja că costurile pentru sectorul transporturilor sunt foarte ridicate. Bineînțeles că nu numai sectorul transporturilor este afectat. Însă și, în general, costurile vor fi foarte ridicate pentru economia europeană și pentru uh, funcționarea uh, mobilității transfrontaliere. Tocmai de aceea, cred că trebuie să regăsim acea bună colaborare care să ne permită să depășim această criză și să punem din nou pe picioare uh, transportul, mobilitatea și piața noastră internă. Pot să vă asigur că toți membrii comisiei mai ales doamna comisar Bult. Vă stau la dispoziție pentru a coordona acțiunile statelor membre. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere atât de interesantă. Uh, mulțumesc.